cuvântul autorilor întrebărilor și începem cu domnul Albrecht pentru două minute, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Discutăm astăzi despre problemele legate de mandatul european de arestare și cred că este momentul să avem această discuție dincolo de uh, grupurile politice am elaborat o întrebare în care ne referim la uh, reforma legată de mandatul european de arestare, de stadiul în care se află. Am rugat Comisia și Consiliul să ne facă propuneri, pentru că mandatul european de arestare însemna uh, recunoașterea reciprocă activității justiției și polițienești uh, iar uh, în momentul în care s-a acceptat ideea mandatului european de arestare, Parlamentul European a solicitat și crearea de uh, condiții corespunzătoare și uh, criterii înalte privind elaborarea unui asemenea mandat european de arestare, astfel în încât să fim siguri că se îndeplinesc uh, condițiile uh, pe care le avem în statele cele mai avansate în acest domeniu. Din păcate, multe din aceste cerințe nu au fost îndeplinite și este nevoie de o adaptare atât în prevederile constituționale cât și în uh, dreptul penal datorită activității vicepreședintei Reding ne dorim acum să progresăm, dar trebuie să facem pași esențiali, inclusiv în ce privește condițiile de detenție și problemele legate de protejarea drepturilor individuale. Trebuie să respectăm standardele înalte pe care ni le dorim, pentru că doar așa recunoașterea reciprocă a mandatului european va putea să constituie și o garanție a respectelor criteriilor. Este nevoie de adaptări eh, pentru că standardele pe care le-am solicitat noi încă nu sunt îndeplinite, inclusiv în ce privește o verificare a proporționalității în fiecare caz în parte. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Busutil pentru două minute. Vă mulțumesc. Mandatul european de arestare ne-a ajutat să avem mai multă justiție transfrontalieră și am putut să luptăm în mod mai eficient împotriva criminalității, pentru că am transmis un mesaj clar. Dacă cineva comite o infracțiune într-o țară, ea nu poate să creadă că va scăpa uh, de urmărire penală pentru că fuge într-o altă țară, pentru că chiar și într-o altă țară poate să fie pusă sub urmărire penală. Deci trebuie să fie foarte clar acest lucru. Mandatul european de arestare este un instrument bun, un instrument eficient, care a avut rezultate Uh, pozitive. E adevărat că au existat și uh, defecte. De exemplu, faptul că se folosește mandatul european de arestare pentru infracțiuni minore, unde nu se justifică emiterea unui asemenea mandat. Un mandat de arestare trebuie Uh, nu trebuie emis dacă, de exemplu, cineva a fost prins pentru că a furat niște cauciucuri, așa cum s-a întâmplat. Deci aici este un caz de folosire disproporționată a acestui instrument. Și atunci oamenii nu o să mai aibă încredere în acest instrument, care, așa cum am mai spus, este important și este o, o invenție utilă deci trebuie neapărat să identificăm toate aceste defecte, toate aceste lacune și să îmbunătățim folosirea acestui mandat. Trebuie să fim atenți ca întregul instrument să nu dispară din cauza uh, modalităților neadecvate de folosire a lui. Comisia a făcut o evaluare a uh, modului în care s-a folosit mandatul de arestare în ultimii ani și cred că ar trebui să existe o evaluare chiar mai aprofundată pentru ca să continue să existe și să fie folosit uh, potrivit regulilor. Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Sara Latford pentru 3 minute. Thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte. Grupul liberal din Parlamentul European întotdeauna a sprijinit mandatul european de arestare, pe, având în potriv, având în vedere uh, importanța lui în uh, infracționalitatea organizată transfrontalieră. Dar întotdeauna am subliniat faptul că sistemul mandatului european de arestare va fi incomplet fără uh, drepturi procedurale de apărare în Uniunea Europeană. Am criticat Consiliul pentru faptul că nu a progresat pe această cale pe baza propunerii foarte detaliate a, a Comisiei. În sfârșit, schimbăm situația acum în ceea ce privește dreptul de apărare și o felicit pe doamna vicepreședinte Reding pentru angajamentul său uh, de, pentru a, a respecta această foaie de drum. Va fi oare suficient pentru a compensa punctele negative legate de mandatul european de arestare? Nu cred. Cred că trebuie să facem ceva și în legătură cu modul în care sistemul mandatului european de arestare funcționează. Dar haideți măcar să notăm succesele succesul obținut de Marea Europeană de uh, extradarea a aproximativ 12.000 de uh, de droguri uh, sau pedofili uh, a funcționat. Niciun londonez nu poate să nu fie recunoscător mandatului european de arestare uh, având în vedere că un infractor notoriu a fost returnat din Italia în șase săptămâni. Dar acest mandat european de arestare este bățul preferat cu care euroscepticii atacă și bat credibilitatea Uniunii Europene. Regatul Unit uh, primește um, unul dintre cele mai mari numere de solicitări uh, de um, returnare a persoanelor uh, și dar totuși s-au identificat și probleme legate de mandatul european de Uneori este folosit uh, în cazuri uh, de mică gravitate. Persoanele sunt uh, deținute în închisoare multă vreme și nu sunt lăsate pe cauțiune, precum și condițiile din închisoare au fost criticate. Toate aceste motive sunt întemeiate. Comisia nu consideră că trebuie să um, regândim baza pentru uh, mandatul european de arestare. Eu cred că trebuie să se uh, verifice, să, se, să ne asigurăm că, nu se, uh, că mandatul nu se aplică în cazul unor infracțiuni minore. De asemenea, statul de executare trebuie să asigure anumite drepturi, trebuie să se recunoască uh, dacă nu este rezonabil să se execute un mandat european de arestare. Ca omul să nu se regăsească în sistemul de alertă Schengen dacă mandatul european de arestare a fost deja refuzat. Trebuie să facem ceva și legătură cu cauțiunea. Să, inclusiv să se aplice uh, propunerea um, directiva privind drepturile de supraveghere. Dar, deci, există probleme legate de mandatul european de arestare, dar, în principiu, a reprezentat un succes. Altfel, cel retractorilor uh, le-aș, i-aș întreba, ar fi mulțumiți dacă infractorii majori ar fi trăit liniștiți ani de zile fără ca justiția să pună mâna pe ei? Grazie. Mulțumesc. Are cuvântul acum Doamna Sipel. Mulțumesc, doamna președinte. În dezbaterea pe marginea Constituției maghiare eh, au fost formulate critici că era vorba despre o dezbatere politică. Mă mir, dezbaterile politice sunt de sarcina Parlamentului. De aceea vreau să încep cu o opinie politică. Crima organizată, infracționalitatea organizată uh, nu s-a lăsat niciodată împiedicată de controlele la graniță. De aceea nu ar avea niciun rest să uh, reconstituim granițele în Europa. Este nevoie mai degrabă de o extindere a colaborării între statele membre, de o colaborare transfrontalieră a poliției și justiției. Mandatul european de arestare, din acest punct de vedere, s-a dovedit a fi un instrument eficient. În același timp, însă, acest instrument uh, poate uh, deveni criticabil dacă mandatul este folosit împotriva unor hoți de biciclete sau împotriva celor care comit delicte mai puțin uh, grave. De asemenea, dacă un stat decide că uh, mandat, statul uh, pentru uh, punerea în executare decide să nu se servească de mandatul european de arestare, pentru că se întâmplă de multe ori ca să întâlnim asemenea situații care nu duc la creșterea încrederii în mandatul european de arestare. Care să fie oare cauza? Lipsa de informare în statele membre, um, operarea greșită cu acest mandat, noi uh, trebuie să acționăm prin intermediul Comisiei pentru ca orice neajunsuri să fie înlăturate doar așa. Uh, mandatul european de arestare uh, nu își va pierde efectul dincolo de experiența pe care am strâns-o, am înțeles ce important este să avansăm în foaia de parcurs în ce privește garanții legale pentru toate părțile implicate, aceleași drepturi inclusiv pentru inculpați, iar informațiile legate de uh, aceste drepturi de asemenea trebuie să fie disipate. Comisia poate să se implice în acest sens și poate conta și pe sprijinul Parlamentului. Mulțumesc! Madam Sipel, do you accept... Doamna Sipel, acceptați o întrebare? Doamna Sipel, dumneavoastră ați descris mandatul european de arestare ca și cum ar fi un bebeluș. Oare nu cumva este un monstru al lui Frankenstein? Ați accepta această metaforă? Ich weiß nicht, ob ich auf Ihre Frage antworte. Nu știu dacă trebuie să răspund la această întrebare, că nu este decât o observație polemică. Până acum, statisticile dovedesc că mandatul european de arestare s-a dovedit a fi un instrument eficient pentru a combate infracționalitatea în interiorul Uniunii Europene. Pentru că infracționalitatea nu este națională, este uh, transfrontalieră și tocmai de aceea trebuie să colaborăm pe plan internațional. Sigur, greșelile care există trebuie trebuie eliminate, dar instrumentul s-a dovedit a fi util. Acum are cuvântul domnul Batten pentru 3 minute. Din anul 2004, eu am spus că mandatul european de arestare poate să fie folosit uh, pentru a-i oprima pe disidenții politici. Și așa se întâmplă acum cu Julian Assange. Există foarte multe neregularități în, în um, cauza din Suedia împotriva domnului Assange. Au existat anchete preliminare pentru acest uh, uh, viol minor, așa cum îl califică chiar autoritățile uh, suedeze. Și totuși, la patru luni după ce a fost uh, închisă um, ancheta, ea a fost relansată, pentru că ar fi apărut un martor ocular care putea să-l identifice pe domnul Assange. Și totuși este evident că nu este vorba despre o uh, cauză care se ține pe propriile picioare. Și asemenea afirmații din partea autorităților suedeze nu pot să fie acceptate de tribunalele din Anglia, iar afirmațiile unor jurnaliști nu pot să fie considerate valabile pentru că ei nu sunt avocați. Domnul uh, Assange a refuzat uh, toate acuzațiile care îi se aduceau, dar el n-a fost uh, întrebat nimic despre fondul uh, a ceea ce îi se reproșa. El, de fapt, după ce a dezvăluit ce s-a întâmplat în Afganistan și în Irak, a început să fie urmărit de toate guvernele cărora nu le convenea ce a dezvăluit dumnealui. Și Totul coincide și cu această emitere foarte confortabilă pentru autoritățile suedeze a unui mandat european de arestare pe numele domnului Assange. Și, de fapt, nu putem decât să punem sub semnul întrebării așa zisa neutralitate a Suediei. Deci, de ce Suedia cere extradarea sa? Știm că americanii uh, încearcă să adune dovezi și încă n-au reușit să găsească de ce anume pot să-l învinovățească. Dacă nu există vreo uh, infracțiune dovedită a domnului Assange, el nu va putea să fie extradat către Statele Unite ale Americii și poate nici către Suedia, dar din păcate el este împiedicat să se întoarce în țara sa natală, în Australia. De foarte multe ori în această aulă am spus că extradarea, sau mai bine zis, predarea judiciară nu este decât o formalitate birocratică. Nu există nici un fel de uh, Uh, garanții legale, de căi de atac. Și eu vreau să întreb dacă mandatul uh, european de arestare este abozat din rațiuni politice și dacă acest lucru este posibil, oare ar putea Comisia Europeană să evite asemenea uh, uh, folosiri abuzive a acestui instrument pe viitor, pentru că eu cred că până acum n-a făcut nimic în acest sens. Mulțumim. Acum are cuvântul domnul De Jong pentru două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Textul întrebării orale poate pare cam sec, cam abstract sau cam teoretic, dar aici e vorba despre drepturile omului, soarta oamenilor în regatul țărilor de jos eh, s-a dat multă atenție unui caz, eh, unui antreprenor eh, olandez în 97 care a fost acuzat că nu respecta legea impozitelor în, în Polonia și a fost deținut două luni de zile, a plătit, a plătit apoi cauțiune și n-a mai auzit nimic despre asta. Până anul trecut, când Polonia a cerut extradarea acestui antreprenor și a folosit mandatul organ de arestare. Acum câteva săptămâni a fost transportat în Polonia și domnul Faltiselten a ajuns într-o uh, închisoare suprapopulată și uh, mizerabilă, ca aceleași condiții ca și în 97. S-au folosit dovezi, cum ar fi dovezi video, Încă o dată, acest domn și-a plătit cauțiunea și a fost eliberat. Iată, cazuri care implică încălcarea drepturilor omului și cetățenii sunt îngrijorați de asta. Grupul meu își bazează speranțele pe doamna comisar. Doamna comisar, puteți să ne dați explicații în legătură cu principiul proporționalității? Puteți să vă asigurați că oamenilor li se dă dreptul de a contesta mandatul european de arestare în statul de emitent și cel de executare? Sunteți de acord în momentul în care vorbim despre țări în care închisorile și locurile de detenție au condiții inumane să se, să se refuze aplicarea mandatului european de arestare? Mulțumesc. Grazie. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Kirkhope. Uh, Doamnă comisar, nimeni nu poate să nege efectul pozitiv al mandatului european de arestare pentru combaterea infracționalității transfrontaliere, pentru că în felul acesta am putut să combatem activitatea unor traficanți de persoane, ale unor pedofili și uh, s-a uh, dovedit a fi valoros uh, în uh, ce privește combaterea infracționalității transfrontaliere. Dar nu uh, uh, s-a dovedit a fi de uh, efect și nici nu și-are utilitatea în combaterea unor uh, infracțiuni și delicte uh, neînsemnate, furtul unei găini sau uh, ceva de genul acesta. Noi acum trebuie să reevaluăm uh, mandatul european de arestare și eventual să amendăm condițiile de emitere. Dacă uh, ne uh, gândim la uh, sistemul de investigații în Europa, trebuie să încercăm să evităm greșelile făcute până acum. Trebuie să vedem uh, care este legislația, care au fost piedicile până acum în aplicarea mandatului european de arestare, care au fost condițiile de detenție ale prizon- prizonierilor, care au fost posibilitățile de um, a ataca mandatul european de arestare din de către cei uh, împotriva cărora s-au comis erori. Trebuie să reconstruim struim încrederea în acest instrument și să ne servim de el doar pentru infracțiunile grave. Pentru, de același timp, ă, să garantăm respectarea celor mai înalte standarde. Mulțumesc, domnul. Domnule Kirchhoff, acceptați un cartonaș albastru? Aș vrea să îl întreb pe domnul Kirco pentru că vorbește despre necesitatea unei reevaluări a mandatului european de arestare. Dar a vorbit și despre uh, ordinul de investigare european. Eu și-aș întreba dacă este conștient de faptul că propriul său uh, guvern a fost uh, să recurgă la uh, acest uh, ordine investigație european și că acum nu putem să renunțăm la el, pentru că doar o majoritate calificată ar putea să voteze împotrivă, nu cumva este iarăși o dublă măsură a laboriștilor aici, pentru că în propriul Parlament uh, fac altceva decât se angajează pe plan european să facă. În ce privește guvernul britanic este clar că uh, există uh, obligația pentru guvern să facă ceea ce consideră că este cel mai bun lucru pentru Marea Britanie. Noi am fost victima uh, unor acte de terorism. Probabil că și colegul meu știe acest lucru. Iar noi dorim să combatem terorismul și să colaborăm uh, transfrontalier pentru a um, reuși în acest domeniu. Uh, bineînțeles că acest uh, ordin de investigație își are rolul său și Ceea ce ne dorim noi este să vedem cum poate să fie implementat mai eficient dar faptul că a existat un opt-in în Marea Britanie este o um, dovadă de încredere în această formulă. Grație. Mulțumim. Acum are doamna ministru Gheori. Vă mulțumesc, doamnă președintă, doamnă comisar, stimați deputați. Mandatul european de arestare este unul dintre instrumentele cele mai de succes în domeniul recunoașterii reciproce și sunt bucuroasă că ați programat această dezbatere pe ordinea de zi. Consiliul a cheltuit multă energie și a dezbătut mult pe această temă, mai ales uh, în ce privește punerea în aplicare propriu-zisă a instrumentului. Și am făcut această evaluare pe o perioadă de trei ani de zile. Dar avantajele folosirii mandatului european de arestare sunt cu mult superioare inconvenientelor. Și s-a redus foarte mult și perioada pentru extradare sau pentru predarea um, um, judiciară de la 1 până la 2 ani la 1 până la 2 luni. Este un progres notabil. De asemenea, s-a luptat foarte bine împotriva um, uh, crimei uh, transfrontaliere și criminalității organizate. Statul emitent și autoritatea emitentă din fiecare stat membru are de fapt uh, uh, privilegiul de a hotărâ pentru ce infracțiuni anume poate să imite un mandat de arestare european. Oricum, el este perfect integrat în sistemul judiciar din toate statele membre. Și atunci când există o hotărâre judecătorească într-un stat emitent, cum spuneam, emiterea unui mandat de arestare european ține de uh, competența autorității juridice din acel stat. Decizia cadru este uh, nu este cea care a afectat punerea în aplicare a mandatului european de arestare. Felul în care eh, el a fost folosit, cum spuneam, a ținut mai degrabă de modalitatea în care au eh, folosit diferitele state membre acest instrument. Am spus, de exemplu, acum că mandatul european de arestare nu ar trebui folosit pentru cazuri de detenție provizorie. Și, ținând cont de eficiența uh, acestui instrument, nu știu dacă merită să ne gândim neapărat și la alte uh, alternative, chiar dacă ele există. Atunci când putem să convocăm o persoană dintr-o altă țară pentru o cauză uh, într-o țară terță, când se poate folosi sistemul uh, SIS, când uh, este vorba despre uh, sentințe în uh, cauze din domeniul infracționalității uh, financiare sau fiscale și aici există o procedură separată. Oricum, de fiecare dată trebuie să fim atenți la competența statului emitent, mai degrabă decât a, a statului care trebuie să execute acest mandat european de arestare. Nu trebuie să uităm și victimele, pentru că de cele mai multe ori victimele locuiesc în statul emitent și nu în statul de executare. De fiecare dată când este analizată cauza, drepturile victimelor nu trebuie uh, ignorate. Justiția există, dar ea trebuie să țină cont nu numai de drepturile persoanei puse sub acuzare, ci și de drepturile victimelor. Insist asupra acestui lucru. Președinția maghiară a, uh, um, are intenția să adopte o foaie de parcurs pentru a uh, consolida drepturile victimelor în cadrul uh, uh, procedurii legate de mandatul european de arestare. Oricum, folosirea acestui instrument, așa cum am mai spus, a îmbunătățit în mod simțitor uh, durata procedurilor de extradare. Mandatul european de arestare cum spuneam, este unul care s-a integrat perfect în sistemul judiciar național din toate statele membre. Și acest lucru reprezintă o garanție pentru uh, drepturile uh, inculpaților, precum și pentru drepturile victimelor. O persoană poate întotdeauna să-și exercite drepturile de, avea, de uh, a se apăra în statul de executare și acest lucru respectă uh, uh, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Dar, oricum, potrivit directivei 64 per 2010, se spune clar că orice inculpat are dreptul la traducere și la interpretare în limba sa maternă atunci când este pus sub acuzare într-o altă țară decât țara sa natală și aceast, aceste prevederi sunt valabile și pentru cei care sunt judecați în urma uh, uh emiterii unui mandat european de arestare. S-au exprimat îngrijorări în legătură cu faptul că atunci când un stat hotărăște să nu execute mandat european de arestare, nu se suprimă uh, alerta din uh, uh, um, sistemul Schengen. Însă această alertă nu poate să fie anulată de către statul de executare, ci mai degrabă de către statul emitent. Dacă un stat membru refuză să execute un mandat european de arestare, persoana respectivă va fi eliberată. Și dacă această hotărâre este clară și definitivă, respectiva persoană nu va mai putea să fie arestată în uh, statul care ar fi trebuit să execute uh, mandatul de arestare european. Dar asta nu înseamnă că mandatul în sine a fost anulat. Dacă uh, um, persoana bănuită de a fi comis un delit călătorește într-un alt stat membru, acesta ar putea să dorească să execute respectivul mandat european de arestare. Și acest lucru era deja valabil pentru sistemul de uh, extradări care exista înaintea uh, adoptării mandatului european de arestare. Autoritățile din statele membre trebuie să se asigure că condițiile de detenție Uh, uh, respectă demnitatea umană și normele în vigoare în domeniu, dar condițiile de detenție nu fac parte din condițiile de aplicare ale mandatului european de arestare. Mulțumim, doamnă ministru. Acum are cuvântul doamna comisar Reding. Thank you. Uh. Mulțumesc, doamnă președinte. Știți probabil faptul că Comisia a dotat un raport în legătură cu modul în care este aplicat mandatul european de arestare pe 11 aprilie anul acesta. Și în acest raport ne concentrăm pe aspectele fundamentale legate uh, de modul în care funcționează mandatul european de arestare din punct de vedere operațional, subliniind pentru prima dată de la intrarea lui în vigoare în 2004 nu doar aspectele legate de care a avut succes, cât și uh, neajunsurile. S-a spus deja S-au spus deja anumite lucruri despre uh, punctele forte ale acestuia. Între 2005 și 2009 aproape 55.000 de de mandate europene de arestare au fost emise, aproximativ 12.000 au fost executate. Și în această perioadă, aproximativ 60% din uh, persoanele solicitate au consimțit să se predea după 17 zile aproximativ. Uh, timpul de predare pentru cei care nu au consimțit a fost de aproximativ 48 de ore și trebuie să confruntăm uh, acesta cu media de aproape un an dinaintea existenței mandatului până la extradarea persoanei. Astfel, libera circulație a persoanelor nu putea uh, fi asigurată. Și toată lumea poate fi de acord, cred că mandatul european de arestare este un instrument important pentru a prinde criminalii și pentru a face sistemul nostru de justiție penală mai eficient. Acest mandat a fost foarte important pentru a prinde pedofili, criminali și teroriști. Dar, și acesta este o evoluție recentă, din 2007 încoace, observăm că numărul de mandate de arestare emise a crescut foarte mult. În anumite cazuri au fost folosite pentru extradarea unor suspecți pentru crime minore, furtul unei biciclete sau unui porc. A fost, nu a fost necesar acest lucru și astfel legitimitatea acestui instrument de recunoaștere reciprocă a fost întinată. Și de aceea Comisia cere să se acționeze. Mai întâi, Comisia cere statelor membre ale Uniunii Europene să exercite o verificare a proporționalității în momentul în care uh, se uh, uh, emit un mandat european de arestare, să se asigure că se respectă perfect decizia cadru care creează mandatul european de arestare. Cerem de asemenea statelor membre să asigure că tribunalele, uh, procurorii nu emit uh, mandate europene de arestare pentru uh, infracțiuni minore și de aceea vom publica un manual în legătură cu mandatul european de arestare și vom menționa acolo ce trebuie făcut la fiecare nivel facem și, vă face și propuneri înainte de sfârșitul anului 2011 pentru accelerarea formării autorităților polițienești și din domeniul judiciar um, în legătură cu mandatul european de arestare pentru a asigura consecvența și eficiența modului în care este aplicat acesta și pentru a crește conștientizarea um, drepturilor procedurale. În ceea ce privește elementele de salvgardare privind drepturile procedurale, în raport se abordează și importanța drepturilor fundamentale și încrederii reciproce în sistemele judiciare ale statelor membre. De aceea, Comisia a început să stabilească aceste drepturi procedurale pentru persoanele care sunt arestate de exemplu, reguli minime pentru dreptul de la interpretare și la traducere, care a fost deja adoptat în 2010. Dreptul uh, să fie informat uh, persoana respectivă în legătură cu drepturile sale, deci scrisoarea de drepturi, uh, care va fi subiectul unui acord foarte curând. Chiar astăzi, Comisia a adoptat o a treia propunere în ce privește drepturile procedurale, propunerea de a asigura accesul la un avocat și dreptul de a, a putea notifica o terță persoană atunci când cineva este privat de libertate. Va include o prevedere uh, privind accesul la un avocat atât în uh, faza de emitere cât și în faza de executare a mandatului european de arestare. Deci toate aceste drepturi procedurale se aplică mandatului de arestare. Aceste măsuri sunt menite să evite posibilitatea ca uh, anumite dovezi să fie adoptate cu încălcarea drepturilor fundamentale ale suspecților. Aș vrea, de asemenea, domnule președinte, să răspund față de întrebarea specifică care a, să răspund la întrebarea specifică care a fost pusă de autori. Comisia nu are cunoștință de vreo dovadă că o cerere din Suedia către Marea Britanie privind predarea domnului Assange pentru a uh, răspunde la acuzații de uh, crime sexuale indică faptul că uh, sistemul european, mandatul european de arestare este folosit pentru altceva uh, decât ar fi scopul său. În uh, decizia cadru a Consiliului care creează mandatul de arestare, se prevede o procedură judiciară în care guvernele nu au niciun fel de posibilitate de a se amesteca. În cazul specific menționat de Parlament, procedura a fost uh, administrată de autoritățile judiciare ale Marii Britanii și Suediei fără intervenția guvernelor. Cealaltă întrebare privind o posibilă, o posibilă extradare în Statele Unite a lui Assange. Aș vrea să subliniez că orice întrebare legată de potențiala extradare în Statele Unite, uh, în primul rând, nu știm să existe vreo cerere până acum, dar dacă ar fi o cerere, acest lucru s-ar putea întâmpla numai cu consimțământul statului membru care predă, în acest caz, Marea Britanie pentru că uh, conform articolul 28 din decizia cadru a Consiliului, uh, o persoană care este subiectul unui mandat european de arestare nu va fi extradată într-un stat terț fără consimțământul autorității competente din uh, statul membru care a predat persoana. Asta numai ca să subliniez baza juridică a chestiunii, dar, desigur, întreaga Uh, de fapt, nu e o întrebare, nu e o situație reală, ci e doar o întrebare de genul ce ar fi dacă. Mulțumesc, doamnă comisar. Să ascultăm acum uh, opiniile reprezentanților grupurilor politice. Mai întâi, domnul Diaz de Mera, în numele PPM. Mulțumesc, domnule președinte. Mandatul european de arestare reprezintă un instrument fundamental pentru combaterea terorismului și a criminalității. Este un instrument uh, care și-a dovedit importanța și ne ajută să cooperăm mai bine la nivel penal prin uh, introducerea conceptului de recunoaștere reciprocă. Este un instrument foarte folositor, dar uh, nu este lipsit de slăbiciuni. Unul dintre aceste puncte slabe, așa cum a spus și doamna comisar Reding, s-a a fost evidențiat nu doar în raportul din 2001 uh, al Comisiei, ci și în cel din 2005-2006 acestea trebuie să fie rezolvate pentru a se respecta principiile fundamentale ale Uniunii Europene. Mandatul de arestare are două componente. Pe de o parte, refuzul de predare. Avem 54.000 de uh, pre, de emiteri de de mandate și peste 10.000 de predări. Iar aici este vorba despre garanțiile oferite în acest proces. În ceea ce privește folosirea disproporționată, acest subiect este foarte important. Iată de ce m-a bucurat foarte mult uh, că doamna comisar Reding a declarat că statele membre vor trebui să acționeze în mod proporționat în ceea ce privește folosirea mandatului european de arestare pentru infracțiuni minore. S-a vehiculat o cifră foarte importantă. Fiecare mandat costă trezoreria 25.000 de euro. Aceasta este declarația unui judecător din Irlanda, dar eu pot să vă spun că nu sunt de acord. Cum s-a calculat, cum s-a ajuns la această cifră? Domnule președinte, mandatul ar trebui să rămână neschimbat, fiindcă garantează proceduri bune la nivel legislativ. Lordul Dartmouth are un cartonaș albastru. Domnule Demera, acceptați acest cartonaș albastru? Da? Bun, atunci aveți cuvântul. Domnul Diaz de Mera își dă seama că un tratat de extradare rapid a fost semnat între Marea Britanie și Spania în 2003, cu mult înainte de apariția mandatului european de arestare. Și domnul Diaz de Mera nu este de părere că aceasta este o structură mai bună pentru infracționalitatea gravă, mai degrabă decât mandatul european de arestare, care aduce cu sine atâtea probleme despre care am auzit? No, no, querido colega. Eu cred că la... Stimate coleg, acest mandat de arestare este un instrument mai util mai, și mai eficient pentru a lupta împotriva a o serie de delicte. Am spus înainte și o repet, extradarea poate să aibă, poate să dureze până la un an, în timp ce la mandatul de arestare european este vorba de 40 de zile și este mult mai util pentru a lupta împotriva criminalității organizate și terorismului. Vă mulțumesc, domnul Moraes, în numele socialiștilor și democraților. Is... Mulțumesc. Situația este foarte clară pentru grupul nostru. Pe de o parte, Consiliul ne-a spus că mandatul european de arestare este executat corect și nu eh, și că avantajele sunt mult mai mari decât dezavantajele. Comisia a prezentat un raport serios și credibil care ne spune că dacă um, cazurile minore pot fi tratate prin proporționalitate, atunci uh, mandatul european de arestare poate să fie în continuare o modalitate utilă de a printori serioși. Eu consider că în circumscripția mea din Londra i-am prins pe cei care au încercat atentatele din iulie 2005 uh, cu ajutorul mandatului de arestare. Mandatul de arestare trebuie să funcționeze. Astăzi grupul nostru se află în domeniul în care trecem de la rapoarte la acțiuni. Și există două cazuri. Uh, unul lipsa de proporționalitate, lucru care nu va fi rezolvat peste noapte. Uh, mă bucur că doamna comisar vorbește despre formarea juridică, că uh, există o problemă de credibilitate pentru mandatul de arestare european. Însă, trebuie ca Consiliul, nu doar Ungaria, ci toate statele membre, trebuie să ne ajute să uh, introducem garanțiile procedurare. Uh, perioadele de detenție înaintea procesului au fost neacceptabile, de exemplu. Acestea sunt problemele care pot să afecteze uh, eficiența mandatului. Cel mai greu va fi să creăm o situație de egalitate în ceea ce privește drepturile de apărare. De aceea, grupul meu care este responsabil pentru uh, informarea acuzatului uh, este interesat ca mandatul de arestare să fie un instrument care să fie utilizat pentru uh, infracțiunile majore și nu pentru mica infracționalitate. Credem că există un angajament în acest sens, însă trebuie să monitorizăm îndeaproape statele membre. Statele membre nu trebuie să întreprindă acțiuni care să submineze un, uh, o situație de egalitate. Vă mulțumesc. Un alt cartonaș albastru din partea domnului Batten. Domnule Moraes, sunteți dispus să răspundeți la o întrebare? Domnule Batten. Uh, Vreau să te întreb, Claude, ai vorbit despre lipsa de proporționalitate. Toți putem fi de acord cu asta, însă problema de care nimeni n-a vorbit, elefantul din uh, sală, este că nu ne putem uita la uh, dovezile prima facie împotriva acuzatului și nu putem decide, judecătorul nu poate decide dacă el trebuie extradat sau nu. Am avut multe cazuri, dar cel mai notabil este cazul lui Andrew Simiu. Uh, am participat la audierea de apel și judecătorii se vedea pe fața lor că înțelegeau că nu există niciun fel de dovezi împotriva acestui băiat, că dovezile erau uh, contradictorii, că totul părea să fie făcut fabricat de poliție și totuși au trebuit să le extradeze. Deci cum puteți explica faptul că uh, tribunalele nu pot lua în considerare dovezile prima facie? Mulțumesc, întrebarea este clară, sper că și răspunsul va fi clar într-o audiere de arestare trebuie să existe dovezi prima facie. Nu se poate ex- executa un uh, uh, mandat de arestare fără ca judecătorul să înțeleagă care sunt faptele de bază. În cazul Andrew Simiu, problemele mai profunde pe care le-a menționat Button erau probleme procedurale, perioadele de detenție și sistemul uh, uh, juridic implementat după ce uh, mandatul de arestare a fost executat. Ați vorbit de apel, deci era după perioada de după executarea arestatului era problematică și asta încercăm să rezolvăm și să reparăm aici în aceste dezbateri. Mulțumesc, doamna Grisbeck, în numele liberalilor și democraților. Mulțumesc. Această dezbatere stârnește tot felul de emoții. Toată lumea este de acord cu eficiența extrădării a acestui mandat, reducerea procedurii și uh, asta în contextul uh, combaterii criminalității. Dar modul în care a fost folosit mandatul a dus la niște probleme, la abuzuri, momentul în care este emis pe tot felul de găinării și aici nu o să vă dau exemple comico-tragice de uh, fur de bicicletă și așa mai departe. Este folosit uh, disproporționat, avem și oameni nevinovați care sunt aduși în uh, justiție. Iar grupul meu acum câțiva ani a vorbit despre nevoia unor uh, garanții în ceea ce privește executarea mandatului de arest european iar, uh, doamnă, președin, doamnă comisar, uh, m-am bucurat foarte mult când în această după-amiază ați vorbit despre îmbunătățirea procedurii prin uh, acest ghid de orientări pentru statele membre, dar și pentru mm, persoanele arestate. Mă bucur foarte mult, fiindcă cred că mandatul european de arestare este un element pe care cetățenii noștri îl înțeleg foarte bine și reprezintă un test pentru Uniunea Europeană uh, în ceea ce privește consolidarea justiției în Europa. Vă mulțumesc, doamnă Grisbe. Domnul Jobro are cuvântul de la conservatori și reformiști. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Noile state membre au nevoie de un instrument eficient pentru a lupta împotriva infracționalității, în special celei organizate și mandatul european de arestare răspunde la această necesitate, în special în lumina uh, faptului că există libertatea de circulație în Uniunea Europeană și mm, de acest drept se bucură nu doar cetățenii cinstiți, ci și infractorii care profită de această libertate de mișcare pentru a uh, comite infracțiuni sau pentru a evita uh, justiția. Uh, pentru a evita procedurile penale împotriva lor acasă. Este bine că mandatul european de arestare este operațional, însă trebuie să fie monitorizat, pentru că fiecare instrument are avantaje și dezavantaje și trebuie să ne gândim cum le putem îmbunătăți. Poate ar trebui să restrângem domeniul de aplicare al acestui mandat pentru ca acestea să nu mai fie aplicabil micii infracționalități. Uh, cartonașul albastru din partea baronesei Ladford. Domnule Ziobro, acceptați o întrebare? Cred că am dreptate să spun că, cred că nu mă înșel, domnul Zebrov e din Polonia. Și mă, uh, sunt de acord cu ultimul uh, comentariu pe care l-ați făcut și mă întrebam dacă Adesea se spune că Polonia este un exemplu de țară unde nu există niciun test al uh, limitei în uh, emiterea mandatului european de arestare. V-ați gândit oare în reformarea sistemului noastră ca uh, procurorul să aibă totuși o anumită mm, marge de manevră în emiterea mandatului? Așadar, uh, să fie, existe un prag uh, mici uh, infracțiuni să nu intre, uh, să nu treacă de acest prag. Apreciem uh, faptul că mulți polonezi trăiesc în Anglia și cei mai mulți nu sunt evident infractori, dar sunt și unii și avem foarte multe cereri de arestare din Polonia. Dați-mi voi să vă reamintesc că aveți doar 30 de secunde pentru întrebare și 30 pentru răspuns, spune președintele. Vă rog, domnul Jobrov. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. E adevărat și noi înțelegem foarte bine problema pe care ați avut delicatețea să o menționați. Uh, tribunalele poloneze încearcă să fie cât mai riguroase, uneori poate sunt prea riguroase și ținând cont de faptul că sunt foarte mulți polonezi acum în Anglia și în Londra, evident sunt multe cazuri, uh, apar multe cazuri în care trebuie emise mandate și sunt sigur că ar fi foarte util dacă Comisia ar putea să adopte niște uh, linii directoare care să, niște orientări care să prevină situații în care uh, mandatul e folosit pentru astfel de mici infracțiuni. Mulțumesc acum doamna Sargentini în numele verzilor voorzitter ehm, ik ben zeer erg. Mă bucur foarte mult că doamna Latford a adresat această întrebare, fiindcă și eu doream să spun acest, același lucru. Am ehm, fost în Polonia săptămâna trecută și am participat, ehm, am asistat la procesul unui uh, olandez care a fost predat în uh, um, Polonia pentru o infracțiune din anii 90. Câteva zile a petrecut în arest, după care uh, judecătorii celor două țări au ajuns la un acord. A avut niște probleme de sănătate, fiindcă i s-au furat uh, medicamentele pentru inimă. Deci nu e vorba doar despre modul în care se pune în aplicare mandatul de arestare, ci se pune și problema condițiilor de detenție la nivel european. Uneori acestea sunt de așa natură încât uh, nu se poate, nu putem preda uh, persoanele arestate în anumite țări. Deci, până la urmă, judecătorii sunt cei care hotărăsc dacă condițiile de detenție mm, sunt inumane, atunci se poate invoca articolul 3 al um, Tratatului Uniunii Europene privind drepturile omului și poate să nu accepte predarea acestei persoane. S-a spus că mm, țările trebuie să folosească cu discreție acest uh, mandat european de, de arestare, sunt de acord, dar ar trebui să fie permis judecătorului să spună că, mm, iată, în anumite condiții nu sunt de acord cu predarea, iată de ce trebuie adaptate sistemele noastre. Mulțumesc, un cartonaș albastru din partea domnului Stoianov. Acceptați întrebarea? Благодаря. А, предполагам, че говорите... Vă mulțumesc. Presupun că vă referiți la același caz care a fost menționat acum câteva minute. Eu v-aș pune aceeași întrebare. Am vrut să pun aceeași întrebare acum câteva minute. Atunci când vorbim aceste, despre aceste cazuri, vă rog să menționați numele acuzațiilor pentru că drepturile persoanei respective au fost încălcate. Oh, ik maak daar geen enkel geheim van. De naam werd eerder ook. Nu este secret, am, numele a fost menționat mai devreme. Poate au existat probleme de uh, pronunție. Cor de Sucun este numele uh, acestui acuzat și a mai fost vorba de un domn Hochner. Domnul de Sucun nu Uh, domnului Desucu nu este rușine, vrea ca sistemul de mandat european de arestare să fie schimbat. Domnul Triantafilides, acum în numele GUE. Mulțumesc. mult. s-ar putea spune despre mandatul european de arestare, domnule președinte, și despre implementarea lui. Unele, cel mai, unele dintre cele mai importante lucruri au fost deja menționate de colegi. Eu aș vrea să mă concentrez asupra respectului pe drepturile omului și pe drepturile judiciare. Indivizi care au fost acuzați sau persoane care sunt suspectate au anumite drepturi, adesea însă acestea nu sunt luate în considerare. Rare. Perioadele de predetenție sunt cel mai bun exemplu pentru asta. Și motivul este că e uh, un dat uh, se consideră un dat că drepturile omului sunt aceleași în toate țările membre. Din păcate, lucrurile nu stau așa. Cu alte cuvinte, interpretarea acestor drepturi e diferită de la țară la țară. De exemplu, dreptul de a tăcea este interpretat uh, diferit în uh, diverse țări, în special în perioada de prearestare. Deci, Doamnă comisar, uh, ce veți face în această direcție? Veți cere uh, o interpretare universală a acestor drepturi ale acuzaților, uh, uh, așa cum sunt ele în Marea Britanie sau Irlanda? Uh, sau uh, acești indivizi, aceste persoane vor fi complet private de aceste drepturi și vor fi ignorate. Astea sunt lucrurile care trebuie luate în considerare. Sigur că un judecător va decide dacă o persoană va fi extradată sau nu da, nu este necesar ca asta să fie un proces mai bine reglat și uh, gestionat în cadrul uh, juridic ca să avem într-adevăr un uh, mandat european. Mulțumesc Earl of Dartmouth în numele EDP. În lumea anglo-americană, scopul principal al legii este să protejeze oamenii de, uh, arbit- de arestare arbitrară. Legea în Europa continentală și în special în fostul bloc estic pur și simplu nu are această prioritate înscrisă în ea. Este ridicol să spunem că nu e așa. Conform mandatului european de arestare, orice cetățean britanic poate fi uh, extradat conform legii bulgare, de exemplu, și uh, niciun judecător britanic nu prea poate împiedica lucrul ăsta. Și ca să înrăutățească lucrurile, guvernul britanic a intrat în Ordinul European de Investigare, care este încă un atac asupra libertăților poporului britanic. Liberal-democrații care sponsorizează toate aceste inițiative se numesc Partidul eh, Libertăților Civile. Asta este ridicol. Eh, angajamentul eh, liberalilor pentru libertățile civile se oprește drept la cale în Franța. Mulțumesc, baroneasa Latford a ridicat cardul, uh, cartonașul albastru. Acceptați, vă rog, intervenție fără microfon. știe uh, contele de Dartmouth că liberal-democrații cu susținerea conservatorilor în Camera Pairilor din, uh, Ang- din Marea Britanie au reușit în, uh, să introducă în actul de extradare din 2003 care implementează mandatul european de arestare puterea judecătorului de a refuza uh, predarea unei persoane dacă uh, drepturile fundamentale ale acestei persoane vor fi încălcate și mă uit și către domnul Kirchhoff pentru că știe exact despre ce vorbesc. Nu faceți altceva decât să țipați impotent din partea noastră de Parlament în timp ce noi facem eforturi ca să protejăm drepturile oamenilor. Ar trebui să Uh, să înțelegeți că e mai important să convingem uh, uh, tribunalul, tribunalul să țină cont de această prevedere. Eu am fost atunci în Camera Lorzilor și am um, susținut acest amendament. Contele de Dartmouth. Intervenție fără microfon. Nimic din ce ați spus nu uh, invalidează criticile pe care noi și alții le adresăm acum acestui uh, sistem. Și voi spune, ca să vă răspund, că vă înșelați complet dacă vă imaginați că drepturi de traducere mai bune sunt o soluție pentru această uh, lege complet proastă care ruinează viața oamenilor. Mulțumesc, domnul Bronz este următorul. Mulțumesc. Aici nu prea vorbim despre procedura de extradare dinainte de legislația din 2003. Lipsa de probe nu, uh, nu duce la suspendarea extradării. Chiar uh, și chiar și, nici pers- chiar și persoanele care sunt uh, condamnate, care sunt acuzate de o infracțiune pentru care nu există dublă incriminare pot fi predate. Iar pe listă se găsesc și uh, altă serie de infracțiuni, crime plănuite și uh, faptul că aceste mandate se emit pentru a acuza o persoană pe motive politice ar trebui să reprezintă un motiv de suspendare, dar poate că nu toată lumea este de acord cu asta. Mi s-a vândut acest uh, mandat spunând că uh, este pentru combaterea terorismului, dar uh, greșelile de justiție în diverse cazuri citate nu aveau nicio legătură cu atacurile teroriste. Și mai rău au fost unii extradați pentru că, chiar, chiar în lipsa unor acuzații, trebuie să existe solicitarea ca extradarea să, să aibă loc în momentul în care este vorba despre o infracțiune gravă în conformitate cu legislația statului de extradare. Mulțumesc, doamna Antonescu. Mulțumesc, domnule președinte. Mandatul european de arestare este un instrument eficient de combatere și control a infracționalității transfrontaliere la nivel comunitar. S-a dovedit eficient în accelerarea transferului între țările Uniunii a persoanelor suspectate de săvârșirea unor infracțiuni majore inclusiv în domeniul terorismului i al crimei organizate însă prea dese au fost cazurile în care acest instrument a fost folosit pentru mica infracionalitate. s a ajuns la tratarea egală a unor cazuri profund inegale mandatul a fost emis atunci când folosirea lui nu era nici necesară nici proporională. aceasta a dus nu numai la situaii nedrepte pentru cel învinuit dar i la o povară nejustificată asupra resurselor statului executant folosirea disproporțională a acestui instrument esențial pentru lupta împotriva criminalității transfrontaliere duce la erodarea încrederii i va determina anumite state să facă controlul de proporionalitate după reguli proprii atunci când hotărăsc executarea unui mandat european de arestare. efectul va fi aplicarea inconsistentă i neuniformă i în consecină neîncrederea în conceptul de recunoatere reciprocă. dreptul la asistenă juridică trebuie să fie asigurat atât în statul emitent cât i în statul executant pentru ca dreptul la apărare să fie exercitat în mod corespunzător. de aceea am dorit să adresăm aceste întrebări comisiei i consiliului. trebuie să avem garania că standardele în materie de justiie penală i condiiile din închisori în uniunea europeană nu reprezintă o sursă de neîncredere în rândul sistemelor judiciare din statele membre. în încheiere doresc să mulumesc i eu doamnei comisar reding pentru toate aciunile pe care le a luat pentru uh, întărirea drepturilor procesuale în procesele penale. mulumesc. Mulțumesc, madame Antonescu. Our next... Mulțumim. Urmează doamna Romero Lopez. Grazie, președinte. Señora Reding. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnă Reding, încălcarea drepturilor omului este unul dintre principiile cele mai fragile care trebuie apărate. Apărarea drepturilor procedurale, pentru că despre asta vorbim astăzi și despre asta vom mai vorbi, pentru că aici e un întreg pachet. Deci nu știu dacă acest lucru e fezabil atunci când ai probleme legate de uh, închisori, de condițiile de detenție. Sigur că asta fac și ele parte din pachetul de garanții procedurale și nu știu cum o să rezolvăm asta. Probabil o să rezolvăm la nivelul statelor membre. Și, doamnă Reding, dacă îmi permiteți, vreau să fac următorul comentariu. În această după amiază am vorbit despre uh, uh, infracțiuni minore, fur de biciclete sau mai știu eu ce. Aceste infracțiuni minore niciuna n-a fost prevăzută când s-a făcut mandatul european de arestare. Ar trebui să vorbim de crimă organizată, transfrontalieră. Nu cred că furat unei biciclete sau unei purceluși este crimă transfront, organizată transfrontalieră. Aici ar trebui să vorbim de lucruri serioase și uh, am auzit, doamnă Reding, o serie de exemple uh, Eh, totuși, cum le gestionăm? Și ultimul lucru cu care închei, domnule președinte, avem nevoie de eh, un instrument statistic pentru asta. Eh, vorbitorul a fost întrerupt. Următorul vorbitor, doamna Hautala, un minut. Kiitos, puheenjohtaja. Ehm, Ungarin edustaja Vă mulțumesc. Colegul din Ungaria a spus că nu instrumentul este problema, adică nu atât de arestare este problema, ci problema rezidă în modul în care este folosit de statele membre, ce politici au statele membre. Este o minciună sfruntată, fiindcă trebuie să recunoaștem că încă de la început uh, mandatul european de arestare a pus probleme. Fiindcă ne-am comportat ca și cum toate țările aveau aceleași standarde uh, procedurale penale și abia acum uh, sunt uh, instaurate acestea după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Curtea pentru drepturile omului a declarat deja că în chestiuni legate de refugiați nu putem preda persoane către închisorile din Grecia, de pildă. Când uh, vom putea spune că nu se că trebuie suspendată predarea din cauza condițiilor uh, de detenție din uh, țările respective. Domnul Tavares, mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană este o experiență care se bazează pe experiențe. Zona euro, Parlamentul European, spațiul Schengen și alte instrumente sunt la stadiul experimental. Problema este că oamenii politici Uh, sunt mai puțin umili decât oamenii de știință, fiindcă oamenii de știință sunt primii care recunosc în momentul în care un experiment a eșuat. În cazul uh, mandatului european de arestare, e clar că um, există unele probleme și unele îndoieli. Mă bucur că doamna comisar a spus cu candoare că există unele probleme și uh, în ceea ce vește emiterea lor și aplicarea lor trebuie să fie analizate cu o privire mai critică uh, unele dintre ele. Soluția este nu să renunțăm la acest mandat care este folositor, bineînțeles, violatorii, asasinii nu trebuie să fie uh, lăsați în libertate, dar trebuie să existe instrumente de, uh, pentru apărarea acuzatului, persoanei aflate în arest, uh, așa cum s-a mai spus, și trebuie evaluate condițiile de detenție din închisorile europene. Haideți să nu ne îmbătăm cu apă rece. Una este să fii în închisoare într-o țară A și alta este să fii în închisoare într-o închisoare B din Uniunea Europeană. Deci trebuie să fie evaluate aceste condiții de detenție de către Uniunea Europeană pentru ca acest sistem de detenție să fie organizat și să se poată aplica cu mai multă încredere în mandatul european de arestare. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Stoianov. Argumentele на критиците на Европейската заповед за арест. Vă mulțumesc. Argumentele celor care critică mandatul european de arestare au fost emise și înainte de la colegii mei au fost evocate de colegii mei din mișcările patriotice. Argumentele de atunci au fost uh, prezentate ca sceptice, am fost numiți dușmani ai progresului. Astăzi am auzit uh, ceva îngrozitor din partea doamnei ministru Ghiori. A spus că eficiența acestui mandat de arestare european este subminată Și eu știu un principiu care trebuie să fie urmat. Este mai bine să lași 10 vinovați în libertate decât să uh, încarcerezi un nevinovat. Există un singur răspuns aici. Legea trebuie să fie urmată. Și noi, Parlamentul, ca colegiuitor, trebuie să ac- acționăm în așa fel încât uh, legea să primeze. Vă mulțumesc, domnul Iacolino. Mulțumesc, domnule președinte. Mandatul de arestare european este cu siguranță un instrument fundamental în lupta contra terorismului și a crimei organizate. Mi se pare că aici ar trebui să ne concentrăm cu toții uh, indiferent de, uh, uh, de opinia noastră politice sau dacă stăm la Comisie și Consiliu. În ce privește cooperarea judiciară și poliționească la nivel transnațional, aceasta e foarte importantă pentru lupta împotriva criminalității mari, serioase. Important este să verificăm și să aprofundăm încrederea între statele membre, pentru că aceasta este uh, esențială pentru a realiza acest cerc virtuos, dacă doriți. Sigur, instrumentul acesta trebuie aplicat în mod omogen între toate statele membre, cu o diferență reală între actele, crimele grave prevăzute și sancționate și uh, infracțiunile mărunte. Poate ar fi util, doamnă comisar Reding, să, există o, să existe uh, acea structură a procurii europene care să fie un fel de verificare, dacă vreți, a acestor decizii ale autorităților judiciare ale statelor membre, pe baza cărora uh, Uh, e, uh, care trebuie uh, privite cu multă atenție. După aceea, condițiile de detenție nu sunt identice în toate statele membre, dar știm că săptămâna viitoare Comisia Bari va, face, va comunica Cartea Verde privind tocmai condițiile de detenție minime, esențiale, care ar trebui să fie respectate și îndeplinite de toate statele membre. Apoi, uh, începește mandatul de arestare nevoie de proporționalitate, de rigoare în folosirea acestui instrument, de un mai bun schimb de informații, de o, de o formare mai bună la nivel european a magistraților, pentru că suntem convinși că o aplicare omogenă, uniformă, se poate realiza în utilizarea acestui instrument extrem de important. Vă mulțumesc, doamnă președ... domnule președinte. Mulțumesc, domnule Iacolino. Următorul vorbitor, doamna Françoise Castex. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Vedem că aplicarea mandatului european de arestare ridică probleme de condiții de detenție inegale de la un stat membru la altul. Unele state membre sunt prea laxe în ceea ce privește drepturile fundamentale și respectarea acestora uh, în închisori între uh, cei 600.000 de deținuți din Uniunea Europeană, un număr din ce în ce mai mare dintre aceștia uh, sunt reținuți într-un stat membru altul decât uh, țara lor de origine, datorită mandatului european de arestare, deci nu se pot garanta aceleași condiții de detenție. Nu trebuie să ne învinuim unii pe alții, trebuie să luăm măsuri în ianuarie anul trecut, alături de colegul Lambrinidis, am uh, depus o declarație scrisă prin care ceream armonizarea normelor de detenție la nivelul Uniunii Europene și punerea în aplicare unor mecanisme naționale de control independente. Doamnă comisar, sper că odată cu cartea verde pe care o veți propune, veți ține cont de acest lucru și sper că în curând vom avea drept drepturi minime la nivelul Uniunii Europene. Mulțumesc. Domnul Vos. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc. Mandatul european de arestare, după cum au spus antevorbitorii mei, a fost un instrument util de a lupta împotriva criminalității. În ciuda acestor uh, succese ale mandatului de arestare european, știm că sistemul nu este perfect și că nu a fost utilizat după cum era intenția inițială. Aceste lacune uh, au fost evocate și în raport uh, arbitra, elementul de arbitrar juridic, Uh, durata prea lungă a detenției preventive și aplicarea dezechilibrată a mandatului de arestare și chiar lipsa de probe. Și acest lucru este inacceptabil prin aplicarea nesistematică a mandatului fără probe uh, se trădează intenția inițială a mandatului european de arestare. Eh, s-a menționat cazul Poloniei, însă există și alte state unde există probleme. Autoritățile poloneze nu au însă competențe pentru că există un automatism în dreptul polonez. Însă, trebuie să ne întrebăm și în legătură cu gravitatea delictului și la uh, pedeapsa care ar fi aplicată, dacă nu cumva uh, costurile sunt mai mari decât beneficiile, uh, pentru că se pun în mișcare proceduri extrem de costisitoare care uneori uh, nu sunt justificate. De asemenea, de aceea uh, sper că dumneavoastră, doamna comisar, veți găsi o uh, soluție. Vă mulțumesc. Urmează domnul Papa Nicolau. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am uh, ascultat cu mare interes intervențiile colegilor. Sigur, înțelegem cu toții. Toți înțelegem că lupta împotriva criminalității nu e o problemă națională, ci una europeană. Mandatul european de arestare a marcat, practic, un pas foarte important în lupta împotriva criminalității, și a contribuit la crearea unui spațiu judiciar european și la lupta împotriva uh, infracțiunilor transfrontaliere și a terorismului. Și sigur, uh, uh, s-a discutat foarte intens uh, uh, acest subiect în legătură cu subiectul Schengen și trebuie să spunem că frontierele deschise nu sunt deschise pentru cei care vor să fugă de justiție. Sigur că sunt oameni care pot spune ceva împotriva mandatelor, pentru că acestea au fost uneori implementate non-proporțional. La nivel național se poate vorbi despre disproporționalitate, despre costuri. Asta înseamnă că sunt anumite lucruri care trebuie făcute pentru a îmbunătăți și a întări acest instrument. Recent, s-a văzut acest lucru, există indivizi care sunt căutați pentru fraude foarte serioase, pentru deturnări de fonduri și care, dintr-o dată, disă, dispar, uh, reușesc să scape de justiție folosindu-se de proceduri, uh, de faptul că există proceduri judiciare diferite de la o țară la alta și reglementări diferite de la un stat membru la altul. Deci, practic, ei manipulează sistemul și, evident, un sistem, un mandat european de arestare trebuie să poată să rezolve această problemă. Aș vrea să închei spunând că, într-adevăr, domnule comisar, așa cum spuneți, doamnă comisar, trebuie să spuneți, uh, trebuie să, așa cum spuneați, trebuie să folosim Interpolul cât mai mult, trebuie să întărim acest sistem, trebuie să fim capabili să uh, folosim informații din sistemul Schengen și statele membre trebuie să poată să colaboreze, să lucreze concertat pentru a face față acestor provocări care ne stau în față. Președintele, mulțumesc. Acum avem procedura intervențiilor uh, spontane. Mai întâi, doamna Șrilevska. Mulțumesc, domnule președinte. Mandatul european de arestare a fost creat pentru a duce la ordine juridică și la securitate între cetățenii europeni, libera circulație a persoanelor nu trebuie să fie în avantajul infractorilor. Raportul recent al Comisiei și declarația doamnei comisar Redin care a spus că statele membre ar trebui să vegheze la buna aplicare a acestui mandat și că nu trebuie să se emită automat, mai ales în cazul infracțiunilor minore. A, toate acestea înseamnă că există abuzuri în momentul în care tribunalele folosesc acest mandat european de arestare. Trebuie să ne asigurăm că există un nivel de securitate și siguranță eu aș dori să solicit Comisiei Europene să monitorizeze aceste probleme și să le elimine în ceea ce privește aplicarea acestui instrument. Mulțumesc foarte mult. Graham Watson are cuvântul. Mulțumesc, președinte, domnule președinte. Am avut onoarea de a fi raportor atunci când a fost uh, adoptat mandatul de arestare european în 2001 și 2002. Și vă amintiți că am, am îndemnat uh, Comisia și Consiliul să includă clauze de salvgardare pentru libertățile civile și am uh, reușit să obținem un acord în legătură cu un proiect de directivă în legătură cu dreptul acuzatului. Însă, proiectul de directivă în legătură cu drepturile acuzaților a uh, zăcut mult timp în sertarele comisiei. În 2002, Parlamentul nu avea puteri de codecizie în acest domeniu cu toate acestea, am considerat că uh, mandatul de arestare era un lucru bun și, după cum au spus mulți aici, mandatul de arestare este un instrument foarte valoros în lupta împotriva criminalității transfrontaliere și a adus justiție multora. Atunci când au apărut probleme, acestea au provenit din implementarea proastă, în utilizarea necorespunzătoare pentru mica infracționalitate și din condiții inacceptabile de detenție. Toate aceste probleme trebuie rezolvate și salut pe autorii întrebărilor orale de astăzi, care cu, ex, uh, cu excepția unuia care se opune oricărei cooperări judiciare, că cer urgentarea uh, procedurilor. Domnul Tanek. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu cred că această dezbatere are nevoie de o doză de bun simț. Cred în continuare că un fel de astfel de uh, mandat e necesar pentru a lupta împotriva terorismului și criminalității organizate în Europa, mai ales dat fiind fluxul uriaș de oameni care merg dintr-un stat în altul și, din păcate, unii dintre ei infractori. Uh, noi trebuie acum să nu aruncăm copilul odată cu apa din uh, balie, așa cum ar încerca unii uh, membri acestei, acestui Parlament. Trebuie ca pe acest mandat să fie incluse o serie limitată de uh, infracțiuni serioase și numai acestea să poată fi uh, executate în cadrul unui mandat european de arestare. Și trebuie să respectăm drepturile uh, fundamentale și să includem garanții cum ar fi habeas corpus. Uh, <clears throat> Ultimii uh, oameni care au fost uh, uh, extradați de Marea Britanie era vorba de uh, imigranți care au fost uh, extradați pentru uh, infracțiuni serioase. Este ironic că UKIP, partidul UKIP care s-a opus întâi ca acești oameni să vină în Marea Britanie, acum se opune ca ei să fie expulzați ca să uh, facă fața acuzațiilor. Mulțumesc, domnule Tanoc. Domnul Obermeier are cuvântul acum. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În acești ultimi ani, mica infracționalitate a fost uh, cea vânată prin uh, mandatul european de arestare și nu terorismul și criminalitatea organizată. Uh, mandatul european de arestare ține de subsidiaritate pentru mine, ceea ce împiedică funcționarea corectă a justiției, pentru că uh, există obligația de extradare și pentru că există sisteme juridice diferite, ne dăm seama că uneori în țara de extradare delictul respectiv nici măcar nu este pedepsit. Acest mandat de arestare aduce atingere drepturilor cetățenilor și suveranității statelor membre. Și, nu în ultimul rând, Doamna da Mulțumesc, domnule președinte. Mandatul european de arestare este primul instrument al Uniunii Europene, grație căruia se realizează principiul recunoașterii reciproce a deciziilor penale. Instrumentul trebuie să fie și este foarte important, mai ales în lupta împotriva mafiei și a crimei organizate. Uh, raportul privind crima organizată pe care îl, uh, sunt raportor în Comisia uh, Libe cere tocmai crearea unor condiții privind acest mandat și una este ca el să fie mai bine întărit și aplicat între statele membre, ținând cont de exigențele și particularitățile criminalității organizate. Cer Comisiei întreb Comisiei dacă intenționează să facă o propunere care să suprime caracterul discreționar asupra uh, punctelor 3 și 4 din uh, decizia cadru privind uh, non-execuția obligatorie și non-execuția facultativă. Începește non-execuția facultativă. Întreb dacă nu e mai bine să restrângem acest mandat la cazurile de crimă organizată și asociere mafiotă pentru care nu intervine problema dublei incriminări. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, și acum voi da cuvântul doamnei comisar Reding. Mulțumesc, președinte. Se pare că există un consens în ceea ce privește faptul că mandatul european de arestare este un instrument bun uh, și folositor pentru siguranța și securitatea Uniunii Europene. Aspectele negative se referă la aplicarea mandatului european de arestare și acestea trebuie să fie corectate. Propunerile înaintate de comisie în ceea ce privește corectarea acestor erori sunt uh, testele de proporționalitate pentru a vedea dacă gravitatea infracțiunii justifică emiterea unui mandat, dacă durata sentinței, uh, e vorba și de durata sentinței și așa mai și alte elemente. Aceste, pentru înlesnirea acestor teste de proporționalitate, Comisia va publica un ghid de orientări eh, pentru aceste teste de proporționalitate. Și formarea este foarte importantă, este una dintre prioritățile noastre în săptămânile, lunile și anii ce urmează. Va juca un rol foarte important, fiindcă, bineînțeles, eh, procuratori, procurorii, judecătorii, Um, juriștii trebuie formați pentru aplicarea regulilor europene, standarde minime pentru suspecți și acuzați reprezintă un element foarte important fiindcă se aplică și în cazul mandatului european de arestare. Sunt de acord cu europarlamentarii care au um, subliniat problema condițiilor de detenție în Europa. Vreau să informez că săptămâna viitoare vom adopta o carte verde cu privire la detenție. Guvernele naționale sunt cele răspunzătoare de acest domeniu, de centrele de detenție și de um, condițiile de încarcerare, dar uh, Comisia Europeană uh, trebuie să se asigure că drepturile fundamentale ale tuturor cetățenilor sunt respectate. Iată de ce această carte verde va demara o consultare publică care va dura până pe 13 decembrie și unde se vor studia mai îndeaproape legăturile între condițiile de detenție și încrederea în uh, spațiul european de justiție. Toată lumea știe că condițiile de detenție au un impact direct asupra uh, procesului de recunoaștere reciprocă a sentințelor judecătorești și în ceea ce privește cooperarea judecătorească la nivelul european. Acestui sistem mi se pun bețe în roate dacă uneori, pe bună dreptate, judecătorii refuză să extradeze o persoană din cauza condițiilor de detenție din uh, țara solicitantă. Uh, știm care sunt problemele de uh, suprapopulare a um, închisorilor, condițiile de detenție și toate acestea subminează încrederea de care este nevoie într-un proces de cooperare judiciară. Precum și pre- perioada de detenție preventivă reprezintă un element important uh, și în timpul procedurilor um, uh, judiciare și acestea sunt la fel de importante, deci avem uh, mult de lucru, avem cale lungă de bătut. Știu că, că pot conta pe Parlamentul European și sper să pot să mă bazez la fel de mult și pe statele membre. Mulțumesc, doamna comisar. Doamna Gări din partea Consiliului. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte, domnule comisar, stimați deputați, vă mulțumesc pentru această dezbatere. Este clar că majoritatea este de părere că este bine că avem un sistem de cooperare în domeniul juridic în, eh, cu mandatul european de arestare. Sistemul funcționează, însă nu este perfect și poate fi îmbunătățit. Vreau să vă spun că suntem pregătiți pentru o utilizare mai eficientă și o implementare mai bună. Sunt de acord, bineînțeles, că au, s-au comis greșeli, au fost arestate persoane nevinovate și că aceste lucruri ar trebui să fie uh, evitate pe viitor. Implementarea corespunzătoare este în interesul tuturor. Uh, au existat două probleme evocate cel mai mult. În primul rând, proporționalitatea. Pentru a fi clar, mandatul european de arestare poate să fie emis pentru, uh, uh, pentru delicte care, uh, pentru care pedeapsa este cel puțin 12 luni de închisoare. Este practica standard de 50 de ani încoace de la uh, Consiliul din 1957 în a patra rundă de uh, evaluări reciproce dedicată uh, aplicării eficiente a mandatului de arestare, s-a constatat că doar în anumite state uh, au existat, uh, a existat folosirea mandatului de arestare pentru infracțiuni minore. În aceste state se emitea uh, un mandat european de arestare în, moment, uh, în mod automat uh, când se emite un mandat de arestare național. De aceea cred că trebuie să susținem folosirea mandatului european pentru infracțiuni mai grave. În ceea ce privește condițiile din închisori, statele membre au, au obligația generală de a se, de a se asigura că condițiile de încarcerare corespund cu de, demnitatea umană și că nu uh, uh, încalcă articolul 3 al Convenției Europene a Drepturilor Omului. În cazul în care o persoană este deținută cu încălcarea drepturilor omului, această persoană poate să intenteze acțiune în fața tribunalelor naționale și în fața Tribunalului European al Drepturilor Omului. Nu știm dacă există o bază juridică pentru acțiune la nivel european în legătură cu condițiile din închisori, însă așteptăm acțiunile menționate de către doamna comisar. Președintele, vă mulțumesc, doamnă Ghiuri, și vă mulțumesc tuturor celor care ați intervenit în această dezbatere. Discuția se încheie.